Dragi colegi, în această după-amiază, în mod excepțional, avem o mică audiere cu privire la o temă foarte importantă, și anume viitorul uh, capitalei culturale europene. Acționăm prematur, dar cred că nu e rău, fiindcă la un moment dat, în primăvară, Comisia va emite o propunere și poate că putem să demarăm deja acțiunile necesare. Membrii jurului pe care i-am trimis noi au un mandat de trei ani. Acum avem doi experți pe care i-am trimis acolo, domnul, domnul Clontis și domnul Vizant. Am invitat încă un membru pe care nu l-am uh, trimis uh, în acel juriu, ci a fost trimis de o altă autoritate, probabil de Consiliu. Este vorba de Henico Șepkes, care a fost membru al Comisiei de Cultură și ne bucură faptul că avem trei experți în domeniul capitalelor culturale europene alături de noi. Știm că anul 2019 este anul în care expiră prevederile în vigoare cu privire la capitala culturală europeană și trebuie să ne gândim cum va arăta situația după aceea. Vom proceda la fel, vom avea anual unul, două orașe, vom avea regiuni. Există mai multe posibilități și de aceea mă bucură faptul că avem astăzi vizitatori din Belgrad, fiindcă Belgradul dorește ca din 2020 să aibă posibilitatea să devină capitală culturală, e foarte bine că există obiectivul acesta, pentru că știm măcar încotro te îndrepți. Dar noi nu putem să ne uh, exprimăm aprobarea, putem doar să acordăm Belgradului șansa să se exprime, pentru ca mai apoi să fim și noi cei care uh, dăm dovadă de mărinimie și suntem de acord. Uh, din păcate, e joi după amiaza, nu am găsit uh, nici cum o altă posibilitate să plasăm această audiere. Uh, Ideea este că această audiere a fost dorită de mai multe persoane. Avem uh, trei experți, fiecare expert are 10 minute la dispoziție, poate chiar mai puțin, după care vom discuta. Sigur, de față cu noi este și comisia, prin persoana directorului general Suhan, Această direcție generală conlucrează cu noi de mult timp pe acest proiect. Domnul Gannon, domnul director general Gannon este și el uh, un expert în domeniul culturii. Dau acum cuvântul doamnei doctor Glandis. Puteți să vorbiți în uh, engleză, franceză, germană, ce doriți. Voi vorbi în engleză. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, pentru nominalizarea Parlamentului uh, ca să devin expert pe problema capitalei culturale europene. De trei ori am activat, de fiecare dată sub un alt regulament, dar așa am putut uh, să-mi scriu doctoratul, am putut să îmi dedic activitatea capitalelor culturale europene și politicilor europene. Este, o, iată, um, este am în față prima carte care a fost redactată în Europa de Est pe acest subiect. Deci vă mulțumesc pentru sprijin. Uh, Întreprinzând această cercetare, m-am uh, confruntat cu uh, multe, multe documente, nu doar regulamentele europene, ci cele 63 de candidaturi. A trebuit să fac și interviuri și am uh, participat în campanii de observare ca de, pentru selecție și pentru monitorizare în cadrul tuturor capitalelor uh, culturale europene din perioada 2009-2016. O activitate atot cuprinzătoare. Iar în baza acestei, uh, acestor cercetări, a participărilor mele la diferite evenimente, a studiilor făcute, mi-am permis să formulez niște concluzii și niște recomandări calitatea programului pentru capitalele culturale europene s-a îmbunătățit mulțumită criteriilor ce au devenit mai clare orașelor în cauză. Problema numirii orașelor um, a devenit un proces mai transparent, mai clar pentru toată lumea. Juriul internațional nominalizat de instituțiile europene poate garanta că dimensiunea europeană a programului e protejată. Altminteri, ECOC uh, are tendința de a crea o schemă pentru dezvoltarea capitalelor, uh, dezvoltare economică aici. Ar fi fost nevoie să acordăm mai multă atenție înțelegerii dimensiunii europene a acestui proiect. Acest criteriu trebuie să fie mai precis formulat, fiindcă dacă nu, oamenii vor considera că dimensiunea europeană înseamnă invitarea unui artist la evenimente, uh, invitarea unui artist la concerte în orașul desemnat. Nu, avem patrimoniul european, avem uh, provocări europene pe care Europa le înfruntă zi de zi și un alt element care a devenit clar după atâția ani este faptul că acest program este cel mai prestigios program european și cel mai râvnit titlu la care speră toate orașele europene. Avem așadar o tradiție, o moștenire, avem prestigiu și suntem de nădejde, tocmai de aceea acest program trebuie să continue ar trebui să investim mai mult efort în a proteja dezvoltarea culturală în uh, cadrul acestui program, lucru pe care l-am spus deja. E de asemenea foarte important um, și relevant modul în care formulăm programul, astfel încât uh, pas cu pas acesta să Uh, devină realitate. În rândul politicienilor ati locale, atitudinea este să facă totul pe cont propriu, la nivel individual, în cadrul comunității locale. Dar acest uh, lucru contravine, de fapt, uh, principiului democrației participative. Și asta dorim noi să realizăm la juriu, să stimulăm democrația participativă. Resursele pentru capitalele culturale europene au fost criticate de toată lumea. Cu oricine am discutat, din discuțiile cu persoane pe care le-am întâlnit, a rezultat acest lucru și de aceea vreau să spun că e nevoie de o sporire a premiului Melina Mercuri pentru a exista un stimul în rândul orașelor către dezvoltarea bunăstării, incluziunii sociale și așa mai departe. Cred că ar fi un gest frumos din partea Uniunii Europene dacă s-ar întâmpla așa ceva. Am fost întrebată dacă acest program ar trebui să continue și am spus da. În niciun caz nu trebuie să întrerupeți acest program, ar trebui să fie continuat, dezvoltat pe platforma europeană nu există nicio altă acțiune culturală care să aibă o asemenea capacitate de a crea o rețea de cooperare. Uh, e un program care cuprinde numeroase foruri, foruri politice la nivel local, național, regional, internațional, aducând cetățenii locali mai aproape. E singura competiție, dacă vreți, în care politicienii, guvernele pot participa. În timpul pregătirii noului regulament, s-a vehiculat ideea de a restrânge acțiunea doar la unele țări sau de a spune că doar țările mai mari pot participa sau să se țină cont de un set de criterii foarte ferme pentru că anumite țări să-și prezinte candidatura. Dar eu că, cred că acest proces ar trebui să rămână în continuare deschis. Ce înseamnă asta? Toate țările ar trebui să poată participa în această competiție indiferent de dimensiunea patrimoniului cultural, patrimoniului general, fiecare țară are dreptul de a participa la această platformă, așa că nu aș face discriminare pe bază de uh, dimensiune sau alte criterii. În ceea ce privește procesul um, alegerii orașului. Avem un panel de selecție bazat, uh, format din experți internaționali care trebuie să-și continue activitatea. Dar trebuie să reflectăm puțin la structura acestui for, să vedem dacă e într-adevăr soluția perfectă uh, în încercarea de a combina acțiunea experților internaționali cu cei naționali. Adesea am uh, simțit că nu există experți independenți la nivel național. Așa că adesea au fost nominalizați angajații ministerelor. Eu, sinceră să fiu, aș prefera în acest caz un juriu internațional care să desemneze cine, cui revine titlul de capitală culturală europeană. Asta e doar o sugestie, iar a doua, vă rog frumos să țineți cont de egalitatea de gen din uh, juriu. Femeile sunt uneori în minoritate și câteodată ne e greu să ne facem vocea auzită. De asemenea, vreau să existe și egalitate de vârstă, fiindcă există foarte puține persoane tinere în acest for, foarte puține persoane tinere cu experiență. Iar nu în ultimul rând, vreau să vă asigurați de faptul că noile state membre sunt reprezentate în aceeași măsură cu statele vechi din Uniunea Europeană. Uh, am fost prima persoană nominalizată din Europa Centrală și de Est și an la rând am fost singura persoană din această regiune. Deci puteți să, crede, puteți să concepeți așa ceva, ce responsabilitate aveam eu, o răspundere foarte mare, fiindcă eu practic luptam pentru zece țări. Așa că v-aș ruga să țineți cont de garantarea echilibrului între vechile și noile state membre. Și mai am o ultimă propunere, discutam despre criteriile desemnării capitale culturale europene. Vorbim despre dimensiunea culturală europeană. Nu e foarte clar la ce ne referim prin asta, dar putem să clarificăm noțiunea astfel încât să se uh, refere la schimbul cultural ce trebuie să existe între artiști. Avem uh, implicarea cetățenilor, reflectarea ambițiilor cetățenilor uh, la nivel european dar aș sugera să mai introducem un criteriu care să se refere și acesta la um, politicile europene de vecinătate și de afaceri externe. E vorba de criteriul solidarității. Solidaritatea este un bun de preț și poate că am putea să introducem, să adăugăm o nouă valoare acestui program, care nu este doar despre integrare și dezvoltare economică. Solidaritatea e o idee universală care face trimitere atât la oameni, la nivel local, la nivelul orașelor, cât și la Uh, Parlamentul European și Națiunile Unite. Solidaritatea este un lucru despre care vorbim în momentul în care discutăm despre obiectivele mileniului, despre politica de vecinătate, etc. Și atunci, haideți să le cerem cetățenilor europeni să se alăture eforturilor noastre, să aibă aceeași atitudine cu noi, să promoveze și să învețe ce este solidaritatea, utilizându-se de capitalul cultu- eh, utilizându-se de uh, proiectul capitalei culturale uh, europene. Este un subiect care ar putea fi discutat în Parlamentul European, de exemplu. Doresc pe această cale să mulțumesc Comisiei Europene pentru sprijinul manifestat pentru modul în care m-a ajutat pe mine și pe Andreas Vizand. La un moment dat, într-adevăr, am fost surprinși de popularitatea programului de capitală culturală europeană. La un moment dat am avut 16 candidaturi din Spania, 11 din Polonia. Deci vă dați seama că în spatele acestor candidaturi s-a aflat o muncă enormă, fără precedent, total neașteptată, uh, Așa că aș uh, milita pentru mai mult sprijin din partea Comisiei Europene, atât în termeni de resurse umane, cât și resurse financiare. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că mi-ați dat uh, oportunitatea de a fi un uh, expert european. Mulțumesc, mulțumesc, spune președinta, mulțumim pentru această activitate. Noi am solicitat să o întreprindeți și dacă vă ajutați și în carieră, cu atât mai bine. E excelent. Rare ori avem uh, posibilitatea de a ajuta pe cineva să-și îmbunătățească cariera uh, lucrând pentru noi. Mulțumesc. Și acum are cuvântul domnul Vizant. Vă rog. Hello to everyone. Mulțumesc. Bună ziua tuturor. Voi vorbi și eu în engleză pentru a fi înțeles fără traducere. Nu vreau să jignesc pe traducători pe care îi uh, stimez foarte mult, dar uneori este mai eficient să vorbim în engleză. pentru prima dată aici, în Comisia pentru Cultură, în urmă cu 20 de ani, chiar după ce am uh, decis înființarea Institutului Uh, european pentru cultură comparativă. Atunci totul se desfășura sub condiții extrem de provizorii și locul culturii în programele comunitare era unul extrem de fragil. în Parlamentul European și în institutul nostru am parcurs de atunci o cale lungă. Parlamentul European a fost crucial pentru a acorda culturii un loc corespunzător în politicile comunitare și, bineînțeles, putem spune că Parlamentul a fost un purtător de standard al acestui domeniu. Însă și noi am mers mai departe la institutul nostru. Cu opt ani în urmă am publicat un studiu, Europa Creativă, am uh, și ar trebui să fim mândri că Comisia a ales același titlu pentru programul său cultural. În urmă cu câțiva ani am uh, făcut un stadiu pentru Parlamentul European în legătură cu statutul artiștilor în Europa, studiu care a influențat deciziile Parlamentului European în domeniu. De asemenea, am pregătit Anul European al Dialogului Intercultural 2008. Iată doar câteva dintre activitățile noastre. Și sunt sigur că vor urma și altele. Câteva dintre experiențele mele. Acestea le veți găsi în broșura care a fost distribuită. Așadar, nu le voi da citire în mod complet pentru că le puteți vedea în broșură. Trebuie să subliniez de asemenea că, după cum a spus Danuta, nu este vorba aici de o punctare a tuturor problemelor. problemelor. Este mai degrabă o reflecție asupra uh, câtorva teme. Probleme cu care m-am confruntat în acest juriu. Uh, aveam un statut mai special pentru că nu am avut nicio responsabilitate în juriu, spre deosebire de colegele mele. Deci uh, am putut să fac uh, evaluări de ordin empiric. Câteva din aceste lucruri pe care vreau să le subliniez decurg din experiența mea. În primul rând, problema dimensiunii europene a fost uh, menționată deja de către Danută. Este ciudat să vedem cât de diferit interpretează unele state membre această dimensiune europeană. Unele state consideră că dacă sunt, fac parte dintr-o rețea europeană de un tip sau altul, uh, acest lucru este suficient. Însă, bineînțeles că nu este suficient. Cu toții avem vederi foarte clare și nu ezităm să le exprimăm și chiar să uh, nu fim de acord unii cu alții. pe lângă criteriile specifice de candidatură, care trebuie să fie respectate de către toți candidații, ar trebui să vizăm întregul proces al selecției capitalei europene a culturii. Diversitatea trebuie să decurgă din întregul proces. Ce înseamnă asta? Orașele trebuie să se diferențieze între ele. Nu trebuie să aibă fiecare dintre ele un program general european care să fie mai mult sau mai puțin același ca structură. Trebuie să existe caracteristici distincte ale fiecărui oraș, ale fiecărei regiuni. Și în anumite cazuri acest aspect nu a transpărut foarte clar în timpul procesului. Am, învăț- am uh, aflat și despre uh, ce s-a întâmplat cu concurența introdusă odată cu ultima reformă a proiectului. Uh, vă dați seama că este foarte dificil să evaluezi 16 candidați într-un timp scurt sau să înțelegi ce este adevărat în documente. Dacă ai doar o uh, prezentare de jumătate de oră în prima rundă, uh, și după aceea jumătate de oră pentru întrebări. Nu este un timp suficient pentru a uh, testa ceea ce au făcut acești candidați și dacă au o șansă reală de a îndeplini obiectivele programului. Sunt oarecum îngrijorat că în cadrul anumitor candidaturi, cum uh, proiecte cum ar fi construirea de aeroporturi, centre de congrese și așa mai departe, au devenit mai importante pentru orașe. Pentru că au considerat că dacă au asemenea infrastructuri, atunci planurile sunt mai ușor de pus în aplicare. Este adevărat, însă programul nostru nu a avut uh, ca scop aceste dezvoltări de infrastructură. Poate că o consecință a unei capitale culturale de succes, poate să fie un, o nouă infrastructură, dar nu trebuie să reprezinte obiectivul principal al unei candidaturi. Uh, diferențele între statele mai sărace și mai bogate sau orașele mai sărace și mai bogate a fost menționată deja. Ar trebui poate să încercăm să găsim un mecanism inteligent de distingere pentru a compensa contextul financiar, care diferă uneori foarte mult între statele și orașele candidate. Ar trebui să putem să îi ajutăm pe cei care nu au suficiente mijloace chiar în faza candidaturii, pentru că trebuie să fim conștienți că unele dintre aceste orașe deja cheltuiesc foarte mult pregătindu-se de candidatură. Uh, și toate aceste fonduri dispar dacă candidatura nu este obținută și în unele cazuri se blochează uh, chiar investiția în cultură la nivel global. În ceea ce privește structura și procedura juriului, am menționat în documentul meu că juriul trebuie să fie independent, acest lucru este crucial, și poate că în viitor vor exista angajamente mai clare în acest sens sau putem să decidem că independența nu va fi atinsă niciodată pe deplin. Eu unul mi-aș dori să văd mai o compoziție care să nu fie atât de orientată pe uh, fiecare stat, după cum a spus Danuta. De asemenea, ni s-a părut dificil, în special atunci când au existat atât de multe candidaturi uh, Uh, ni s-a părut dificil să decidem procedura de vot. Am schimbat procedura de mai multe ori în ultima sesiune. Nu există un acord comun, bineînțeles că am învățat din propria noastră experiență și întotdeauna am ajuns la un acord, însă ar fi mai bine să existe proceduri de vot care să țină cont de aceste circumstanțe diferite. Dacă alegi între două orașe este un lucru sau dacă alegi între 15 este cu totul altceva. Ultima idee și ideea principală, pentru că eu fac cercetare comparativă și evaluarea criteriilor de evaluare de peste 30 de ani. Am sentimentul că în timp ce evaluarea ex post a capitalelor și evaluarea ex interim a felului în care se comportă o capitală și a impactului acestui eveniment, trebuie să urmăm proceduri standard, însă nu se poate spune același lucru cu ceea ce s-a întâmplat înainte, în special în ceea ce privește orașele candidate. Am menționat că este foarte dificil să evaluăm Uh, toate candidaturile într-un juriu restrâns atunci când se lasă pe din afară lucruri importante sau se descriu doar două con- condiții care țin de un oraș sau altul. Mie, eu aș dori ca un, câteva criterii să fie verificate în prealabil pe lângă propunerea care este făcută. Acest lucru ne-ar ajuta foarte mult și ar îmbunătăți și ar fi vorba despre potențialul cultural, despre profilul cultural al orașului respectiv și, de asemenea, vorbim despre fezabilitatea financiară a întregii propuneri. Am avut o întâlnire ieri de monitorizare a unei capitale și din nou ne-am confruntat cu o situație uh, cu care ne-am mai confruntat și înainte, în care fondurile promise au dispărut și un element crucial al candidaturii dispăruse și întreaga candidatură este periclitată. Acest lucru nu ar trebui să se întâmple. Astfel ne întrebăm dacă statele individuale care răspund de gestionarea procesului și susțin promisiunile făcute de candidați, dacă statele membre așadar joacă un rol corespunzător, ceea și ce se poate face pentru a ne asigura că promisiunile vor fi respectate și că fondurile, de exemplu, nu vor dispărea peste un an. Acestea au fost câteva dintre experiențele despre care am vrut să vă vorbesc și pe care vreau să le discut cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Vizant. Îi dau cuvântul acum doamnei Eniko Șupkes, care a fost, este fostă ministră de cultură a Luxemburgului și a Uh, condus campania Luxemburgului de două ori. Français, merci. Am să vorbesc în limba franceză. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Succesul și lacunele capitalei culturale a Europei. Ce se poate spune? Cred că este unul dintre programele care a avut cel mai mult succes, care s-a bucurat de multă vizibilitate și-a permis uh, o dezvoltare nemai întâlnită a politicii culturale. Însă acest program a suferit mai multe modificări și cred că este momentul potrivit să reflectăm puțin. Cu atât mai mult cu cât după anul 2019 acest program va fi revizuit. Invitația dumneavoastră mă onorează și am să încerc să vă vorbesc bazându-mă pe experiența mea profesională. Eu am fost membra a Consiliului de Miniștri timp de 9 ani, am fost deputat europeană timp de o legislatură și acum am fost desemnată de către Consiliu ca membră a jurului european care se ocupă de desemnarea capitalelor uh, culturii. Este o inițiativă din 2006 a Parlamentului și a Consiliului și am putut să urmăresc uh, în meandrele uh, procedurilor instituționale acest program, cum spuneam, de la început și până în prezent. Iar în momentul în care, în anul 2002, Luxemburgul a făcut o propunere de a fi capitala uh, europeană Europei în anul 2007, eram în continuare în activitate. Nu are sens să vă citez acum din uh, toate textele care v-au fost trimise și evaluările și studiile însă eu nu sunt de acord cu ce au spus antevorbitorii mei. La început, faptul că trebuia luat o decizie în unanimitate a constituit un obstacol, de exemplu pentru desemnarea capitalei în anul 2000, unde existau nouă propuneri, singura modalitate de a ști pe cine să desemnăm era să le numim pe toate, ceea ce ar fi fost în detrimentul um, vizibilității, pentru că era foarte greu să ajungem la un acord, tocmai pentru acest vot în unanimitate și a fost nevoie de multă diplomație uh, pentru a convinge un ministru să renunțe la un om uh, la un nume, mă scuzați, pe care îl propuse și să nu uităm de toată presiunea pe care un asemenea ministru uh, o are de suportat pe plan național atunci când uh, acceptă așa ceva. Apoi a venit ideea unei numiri a unui oraș din fiecare stat membru prin rotație până în anul 2019. Însă această decizie care părea să ne scoată din impas a fost luată în momentul în care Uniunea Europeană nu avea decât 15 membri, deci nu 27 și de aceea între timp a fost modificată. Au existat multe alte propuneri valabile, dar care nu au fost puse în aplicare, dar poate uh, merită să fie menționate. De exemplu, în rezoluția din 85 se vorbește despre con despre contribuția altor state membre în programul orașului ales. Și poate că ar fi fost o plus valoare reală, căci să ne imaginăm că în programul dintr-o capitală europeană a culturii ar fi existat uh, o anumită uh, manifestare finanțată de un alt stat membru și multe alte manifestări de acest gen. Mai sunt și alte aspecte pe care vreau să le uh, abordez, dar îndeosebi unul. Cine se ocupă în toate statele noastre de promovarea culturii naționale pe plan internațional? E Ministerul de Afaceri Externe. Există în general o structură bicefală, mai multe ministere fiind implicate, ceea ce duce la conflicte legate de competență și la uh, finanțe limitate pentru îndeplinirea obiectivului final, cel de promovare a culturii. Și deseori acest program al capitalei europene a fost foarte slab exploatat, deși ar fi putut să se transforme într-un adevărat model de mobilitate. Și exista o adevărată miză politică, dar care până acum nu a fost exploatată. Cultura poate să fie o, un foarte, o foarte bună punte, un foarte bun uh, creuzet pentru uh, relațiile uh, dintre mai multe state membre. Iar uh, cultura ar fi putut să fie o, un uh, factor care să permită soluționarea dificultăților din alte sectoare de politică europeană, precum cel legat de integrarea europeană. Și dacă este să ne gândim la toate uh, acțiunile și activitățile, că sunt concerte, spectacole de operă, de dans, filme și așa mai departe, toate acestea, oricât ar fi de numeroase, nu sunt neapărat suficiente. Avem nevoie de un proiect mai integrat, mai comunitar și ar fi trebuit să ne bazăm pe experiența din secolele trecute. Ar fi trebuit să vizăm o dezvoltare durabilă mai degrabă decât să ne mulțumim cu un, un uh, foc de artificii efemer. Din acest punct de vedere, Capitala Europeană este un program care ar trebui să se folosească de propria ei popularitate și să găsească un alt mod de a ă, perdura după 2019. În 1995, programul acesta era pregătit de Jacques Santer și exista, existau adepți a unei structuri în care uh, se împărțeau bine competențele între oamenii politici și cei care se ocupau, gestionau acest program uh, uh, din orașul desemnat capitala europeană. Eu cred că oamenii politici trebuie implicați și nu trebuie să ne mulțumim cu comitetul de organizare, ci trebuie să implicăm și Ministrul Culturii și uh, Ministerul de Finanțe și director general din Ministerul de Finanțe și așa mai departe. Așa s-a întâmplat în tot cazul în cazul Luxemburgului și astfel eu am învățat cum uh, putem să învățăm din cele mai bune practici. Am văzut exact uh, cum se desfășurau proiectele de la început la sfârșit. Eu nu cred că dacă îi îndepărtăm prea mult pe decidenții politici, aceștia pot să-ți dea seama care este miza și care este finalitatea practică a acestor proiecte. Oricum, libertatea de gândire este un drept de respectat. Întotdeauna am fost interesată de felul în care este desemnat șeful de echipă în fiecare stat uh, european dar asta nu înseamnă că comisia nu poate să fie implicată sau nu poate să intervină dacă se face această cerere. În ce privește infrastructurile culturale, multe eforturi, pentru că în Luxemburg aceste infrastructuri erau subdezvoltate, am avut mult de suferit de pe urma a, a, crizei industriei siderurgice și existase acest impozit de solidaritate și uh, renunțasem uh, în bugetul de investiții la orice fel de alocare de fonduri pentru asemenea infrastructuri culturale. Denumirea Luxemburgului ca drept capitală culturală ne-a permis să facem asemenea investiții și succesul a fost enorm. Și astfel decidenții politici au putut să înțeleagă că investițiile în infrastructura culturală erau utile și necesare. Tendința pe care o avem de a obliga uh, orașele candidate să facă investiții este uh, cu um, un dublu tăiș, pentru că Evident că fără o structură adaptată nu există o ofertă. Oferta apoi generează cerere. Totuși, ar trebui să ne adaptăm situației de pe teren și ar trebui mai degrabă să valorizăm uh, infrastructura deja existentă, iar în plus poate că ar fi bine să existe un fel de plăci comemorative uh, Uh, pe acele clădiri care au fost mult implicate, acele structuri care au fost mult implicate în uh, acest uh, program și să existe apoi un mod de a-și reaminti de tot ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului în diferitele capitale culturale. Apoi, în ce privește durata, în 1992 noi trebuia să prezentăm programul și aveam dreptul să avem un oraș partener timp de o lună. Noi atunci am ales Sibiul, deși România încă nu era țară membră a Uniunii Europene. Până la urmă, acest parteneriat de o lună s-a transformat într-un parteneriat de un an și a fost un parteneriat uh, uh care ne-a îmbogățit reciproc, iar pentru orașul Sibiu a fost o mare șansă, deoarece în lipsa Uh, acestui parteneriat, uh, Sibiul poate că n-ar fi fost niciodată desemnat uh, potrivit regulilor sistemului actual. Luxemburgul și-a dorit să dezvolte foarte mult cultura pe plan regional. Deci să se extindă dincolo de Luxemburg. Practic, noi ne doream ca marea regiune, regiunea Luxemburgului lărgită, care fusese uh, în aceeași măsură afectată de criza industriei siderurgice, să fie desemnată. Însă ceea ce pentru noi era de la sine înțeles, pentru juriu era de neînțeles. Juriu nu știa că această mare regiune a Luxemburgului există și că există până și o adunare parlamentară și un Consiliu de Ministri care se uh, întrunește în mod regulat. În calitatea mea de membra jurului, întotdeauna am fost împotriva sistemului de alegere de către uh, un juriu pur european. Și mi-am dat seama că acest sistem nu funcționa foarte bine pentru că candidații respinși erau mult prea dezamăgiți și dădeau vina apoi pe comisie și pe birocrația de la Bruxelles. Eu am pledat pentru niște concursuri la nivel național, și ar fi fost bine să respectăm ordinea hotărâtă de către Consiliul de Ministri. Vedem ce s-a întâmplat, de exemplu, cu candidaturile din Polonia, unde uh, erau nenumărate candidaturi și era greu să faci distinția între ele și poate că ar fi fost foarte greu să organizăm un concurs pe plan național. Oricum, principalul beneficiu a tuturor țărilor candidate a fost că au trebuit să pună la punct un program pentru a-și prezenta și a-și promova orașul. Ca în orice concurs, atunci când nu câștigi, ești dezamăgit. În ce privește criteriile pentru a desemna câștigătorul, mă pute, ne putem întreba dacă jurul european este cu adevărat competent și independent și dacă nu au existat presiuni și aici trebuie să spun că Comisia face tot ce poate pentru a-i proteja pe membrii jurului de vreun fel de uh, presiune. Acești membri trebuie să semneze declarații de absență de conflict de interese, nu au dreptul să facă declarații la presă, nu pot să accepte invitații din partea vreunia din aceste orașe, chiar și din motive profesionale sau atunci când exercitează o altă funcție, fără autorizația prealabilă a Comisiei și Există apoi acest sistem de reuniuni atât la Bruxelles cât și uh, măcar o dată în capitalele candidate. Există apoi acest sistem de rotație odată la trei ani. O persoană care s-a ocupat de candidatura unui oraș nu mai poate să o urmărească până la uh, sfârșit. în anumite orașe s-a stabilit o legătură de încredere între juriu și comitetul de organizare și uh, sugestiile și sfaturile jurului au fost apreciate. În alte orașe primirea a fost diferită și capitalele în general spun că jurul le-a dat un ajutor prețios. Lipsa de contact însă cu celelalte capitale culturale este regretabil. Ar fi foarte bine dacă ar exista o rețea tuturor orașelor foste capitale europene, astfel încât și după încheierea anului calendaristic să poată să continue programele. Și în plus, poate că s-ar uh, putea pune la punct o bază de date utile viitoarelor capitale candidate. În anumite uh, orașe, foste capitale culturale, s-a creat o rețea, mai ales o rețea a universităților din aceste orașe, care funcționează foarte bine pe cont propriu. Eu cred că entitățile locale ar trebui să fie mai mult implicate și realitățile locale ar trebui să fie mai bine evidențiate. Populația din orașele respective însă nu trebuie să aibă senzația că e vorba despre un program pilotat de experți externi și că acesta nu-i vizează. A face apel la experți este numai un instrument printre altele. Ar fi bine dacă capitala uh, uh, candidată sau cea uh, desemnată și-ar forma apoi propria echipă finanțată cu propriile mijloace. Jurul nu a avut ocazia să se întâlnească cu doamna comisar și nu are alte reuniuni decât cele legate direct de capital și cadența de lucru nu ne permite să avem prea mult timp pentru discuții și pentru uh, reflexii. Jurul trebuie să-și asume singur răspunderea alegerii pe care o face dar nu are um, putere de intervenție sau de uh, acordare de ajutor. Acest program trebuie gestionat gândindu-ne că este principalul program, primul dintre programele culturale și ar trebui ca acest program să aibă mai multe repercursiuni durabile și un, un efect de pârghie mai notabil. Deci, cum spuneam, eu cred că acest program ar trebui să devină un program de dezvoltare durabilă, să evaluăm investițiile pe care orașul le face în amonte, de exemplu, impactul asupra programelor școlare, uh, predarea tehnicilor culturale, programele destinate incluziunii sociale, integrării minorităților, programele de cooperare transfrontalieră, etc. Și pentru orașe este imperios să își dezvolte proprii experți locali. Poate ar fi bine să existe acea rețea, cum spuneam, de capitale europene, măcar 12 dintre ele și un fel de uh, președinție prin rotație. Oricum, ar trebui ca și jurul să aibă mijloace suficiente pentru a funcționa cât mai bine cu putință. Și ar trebui să rezolvăm și problemele legate de mobilitatea artiștilor și celelalte obstacole pe care comisia dumneavoastră le-a arătat în numeroase rapoarte din proprie inițiativă, dar din păcate până în prezent nu s-a întâmplat nimic, căci Ministrilor le pasă mai mult de politica financiară și de politica de acordare de vize decât de cultură. Închei dorindu-mi ca Parlamentul să dea linii de orientare clare în anumite domenii și să continue să se lupte pentru ca culturei să-i se acorde locul pe care îl merită. Mulțumesc, domnul Fisas. Mulțumesc, doamnă președintă. E un subiect extrem de interesant și important. Am în continuare câteva dubii în ceea ce privește sistemul de alegere. Cred că 2016 este anul în care se vine cu propuneri concrete, cu nume. Nu știu care este rolul final al Parlamentului European sau al Comisiei noastre în acest context, fiindcă ar fi dificil să spunem nu unei propuneri făcute, din partea, făcute de un stat membru. Am încercat diferite sisteme și aș dori să întreb pe invitați care cred ei că ar fi cel mai bun sistem. De asemenea, uh, cum se face selecția? Pe criterii culturale sau uh, joacă și politicul un rol? Vă mai întreb, Există vreun studiu despre impactul economic, um, efectele asupra turismului? Doamna Trupăl are cuvântul. Mulțumesc foarte mult experților noștri. Mulțumesc pentru concluzii, pentru recomandări. Am uh, două întrebări pentru Danuta Glondis. Dumneavoastră cereați ca sectorul industrial care angajează milioane de cetățeni uh, europeni să beneficieze de uh, șanse egale prin comparație cu celelalte sectoare. Ce înseamnă acest lucru la nivelul instrumentelor, bugetului? La ce vă gândiți concret prin comparație cu industria auto, industria rețelelor uh, inteligente? Și apoi doriți Uh, despre un reprezentant al culturii europene în terțe țări. La ce vă referiți exact? Aș, mi-a plăcut faptul că ați spus că ați vrea ca în fiecare an să existe o coexistență garantată între uh, țările, între capitalele culturale europene din est și din vest. Știți exact la ce vă refer, sunt puțin obosită acum, uh, dar aș dori să răspundeți la aceste întrebări. Mulțumesc, spune președinta. Și eu doresc să particip la această discuție. Eu nu cred, domnule Wieland, că concurența dintr-o țară e inutilă dacă e ales doar un singur oraș. Orașele care participă în concurs se reformează și întreprind eforturi mărețe uh, eforturi, sigur, care vizează un obiectiv final, obiectivul candidaturii și obținerii titlului, dar oricum, măcar se face un pas înainte. Și mă refer acum la Germania. În Germania au existat foarte multe um, orașe care au candidat și acele orașe în continuare păstrează relații bune unele cu celelalte. Nu a fost în zadar faptul că au întreprins acel efort acele eforturi nu ar fi fost întreprinse nici în interesul cetățenilor, nici în interesul urbanismului, uh, dacă nu ar fi fost acest concurs. Și mai am încă o întrebare și aici uh, sunt perfect de acord cu Helga Trüppel. Până în 2019 totul e stabilit. Am știut că va fi stabilit înainte de a ne fi înțeles. Pe atunci, în Parlament, nu aveam uh, cum să știm că în 99, că în 2004 vom avea 10 state noi, în 2007 alte două. Nu aveam cum să știm uh, cum va evalua situația. Și în cele din urmă am decis să desemnăm un stat din uh, Europa de Est. Sibiul a fost ales de Luxemburg. În cazul celorlalte orașe, acestea au trebuit să vină mai întâi cu propuneri. Vă întreb, ce se întâmplă după 2019? Credeți că ar trebui să continuăm la fel? În fiecare an un an, în fiecare an un oraș sau două orașe? Sau să uh, oferim posibilitatea să numim o regiune știu că la Maastricht se spune că ar putea să fie mai bine, ar putea să fie reprezentată regiunea până la Aachen. Ar fi minunat, dar nu știu dacă comisia va răspunde favorabil. Poate ne va spune mai târziu. Așadar, vă întreb, ce se întâmplă după 2019? Pentru că dacă într-adevăr e cam mai de mult să oferim titlul unui singur oraș, atunci trec mai bine de două generații până vine rândul unei alte țări. Și nu cred că e bine așa. Pentru că această calitate de far al acestui proiect se pierde. Deci, încă o dată vă întreb, ce facem după 2019? Dincolo de problema jurului, pentru că și aceasta trebuie rezolvată. Ați spus că sunteți uh, timp de trei ani membri în juriu și mai apoi nu mai puteți urmări procesul. Poate că și acesta este un impediment. Haideți să vedem puțin. Uh, și o altă întrebare referitoare la monitorizare. E oare suficient de eficientă monitorizarea în vigoare? Haideți să discutăm despre Istanbul. Istanbul a făcut o propunere minunată. Au conlucrat uh, ONG-uri cu societatea civilă și când uh, Istanbul a devenit capitală culturală, nu s-a mai auzit nimic din Istanbul, doar uh, mediul antreprenorial a avut de câștigat. Nu se poate așa ceva. Cum putem împiedica asta pe viitor? Cum putem să beneficiem de suficiente posibilități de monitorizare? Și iată că am pus mai multe întrebări într-o singură intervenție. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dau posibilitatea um, invitațiilor să răspundă. Mai... Cine vrea să răspundă? Domnul Vizant nu reacționează. Mm, m-ați abordat atât de frumos, doamnă președinte, trebuie să răspund. Eu n-am nimic împotriva concurenței, ba din potrivă. Am formulat ideea foarte precaut în documentul meu, la 2A, sus, pe foaie, și anume. În orice caz, orice s-ar întâmpla, vedem că, până la urmă, Contează foarte mult ce se întâmplă în timpul programului. Am, uh, de exemplu, orașul Mons. În 2000... Cum? Am și cazul Coșice. Aceste orașe au avut la dispoziție 10 ani să pregătească proiectul. Mons va fi în 2015 capitală culturală. Orașele primesc sprijin dar iată că lipsește concurența aici și de aceea e păcat. De aceea, într-o primă rundă, nu am fost pentru această desemnare, dar am fost convins la final de succesul înregistrat la fața locului și pe care l-am putut uh, constata uh, și în evaluare. Până la urmă, pregătirea face toți banii, așa că putem să ne referim la acest punct și să spunem că e o necesitate să existe pregătire mm, a priori, pregătire obligatorie. Există lucruri care sunt aprobate și care trebuie să fie obligatorii într-un asemenea proces. Poate că aici e punctul cheie. Putem să urmărim problema, am încercat să urmărim în monitorizare, avem, am modificat procedura de desemnare, procedura de selecție tot timpul, astfel încât să existe o, o adaptare constantă. Am beneficiat de sprijin din partea comisiei, după cum s-a spus deja, dar la comisie avem o unitate mult prea redusă care trebuie să întreprindă toate activitățile ce se leagă de noi. Pentru că la un moment dat nu mai e vorba de doar 2, 3, 5 orașe candidat, ci de un număr înzecit, cum a fost în uh, Spania. Și uh, apar probleme de resurse. Deci trebuie să reflectăm la uh, aceste lucruri în regulile noi, să avem marjă de flexibilitate și de adaptare. Și pentru post-2019 nu aveți nicio propunere? Nu. Bine. Doamna Glondis are cuvântul. Mulțumesc. Vă refereați la documentul care este mult mai amplu decât strict concluziile, fiindcă reflectă și asupra um, politicilor europene. Sectorul cultural în 2006 a angajat 2,8 milioane de oameni. Poate că acum cifrele diferă. Oricum, e un sector demn de respect. E un partener uh, egal pe platforma economică. Și uh, aș vrea să spun că în prezent Poate că cultura ar putea să devină un adevărat motor de dezvoltare. E un clișeu, știu, toată lumea știe. Dar în cazul Cracoviei, înainte să fie capitală culturală europeană, am avut 1,3 milioane de turiști anual. Ne-am, ne bucuram când aveam 1,4 milioane de vizitatori, dar după anul 2000 numărul a crescut și acum pe an avem 7,8 milioane de turiști anual în Cracovia. Deci e foarte clar că trebuie să investim în sectorul cultural și să-l sprijinim indiferent la ce nivel. În ceea ce privește celebrarea culturii europene, luna culturii europene, a fost o inițiativă europeană bună. Îmi pare rău că a fost un proiect care s-a oprit la un moment dat și nu a fost reînviat. Ar trebui să avem un program care să permită țărilor ce au aspirații um, de aderare să faciliteze transformarea democratică. În calitate de cetățean polonez, pot să spun că am trecut prin așa ceva, deci știu exact despre ce vorbesc. Vreau să știu dacă va fi redeschisă Luna Europeană a Culturii sau dacă va fi creată o altă inițiativă specială prin care țările europene și non-europene să poată conlucra. Avem nevoie de dialog cultural și de cooperare cu alții și tocmai de aceea, în concluziile mele, am inclus și această idee de a se reveni la luna culturală europeană. Domnul Viland, am, urtat, am uitat să discut, să răspund la întrebarea referitoare la criteriile politice sau culturale. Am avut în anumite țări unde a apărut să fie o problemă discuții interne și am spus foarte ferm că de fiecare dată când dezbaterea ajunge să fie politică, renunțăm ne oprim și ne întoarcem la rădăcini, la criteriile originare ce stau la baza proiectului Capitalei Culturale Europene. Asta ca să vă răspund la întrebare. Sigur, noi nu avem cum să influențăm ceea ce face presa, ceea ce se realizează la nivelul capitalelor. Noi nu suntem răspunzători dacă un premier spune că orașul tare și tare merită să fie capitală culturală europeană înainte ca noi să fi luat o decizie. Noi încercăm mereu să evităm o polemică politică, un lucru pe care îl subliniez mereu. Și ați întrebat ce se întâmplă post-2019. Eu cred că activitățile culturale ar trebui să vizeze mereu întreaga europeană, pentru că astfel să aducă un omagiu istoriei noastre comune. Pentru mine e foarte clar. Maniera în care gestionăm acest lucru sau dacă acest lucru e într-adevăr gestionabil sau nu, rămâne de văzut. Uh, Ana, ai, ai cuvântul. Eu cred că nu e rău să existe o rotație la nivelul statelor. Și cred că avea două orașe din Europa nouă și Europa veche, dacă vreți, care să fie concomitent uh, alese, ar putea să, să fie o regulă obligatorie care să genereze cooperare intensă între cele două state. Uh, și trecerea de orașe. Până la urmă asta a fost uh, țelul. Iar în ceea ce privește monitorizare, evaluare, juriul a jucat un rol foarte important. Persoanele din uh, capitala culturală europeană mi-au spus mereu, dacă nu am fi putut apela la juriul dumneavoastră, atunci proiectul nostru ar fi eșuat. Deci juriul s-a implicat mereu împreună cu comisia. Dar haideți să reflectăm puțin la statutul acestui juriu, fiindcă până la urmă noi facem această activitate pe lângă activitatea noastră profesională. Nu e o profesie în sine. Și oricum ă, presupune un consum ă, mare de timp dacă vrem să facem lucrurile ca lumea. Dacă nu va fi o competiție, atunci nici nu mai trebuie să ne numim juriu. Ar trebui să structurăm altfel acest for. Eu cred că trebuie să implicăm mai puternic statele. Iar uh, aspectele politice, aspecte ce țin de partidele politice, reprezintă sigur o problemă, fiindcă atunci când spunem politicul, ne gândim la varianta nobilă a politicii. E clar că politicul ajunge să fie implicat, însă problema este că de multe ori se discută la nivelul partidelor politice. E totul o chestiune de alegeri electorale. Se face, se depune candidatura, la guvernare se află un partid, se obține titlul, după aceea e alt partid la guvernare și apar probleme. Mm. orașele se plâng de cele mai multe ori de faptul că nu pot să beneficieze de experiența de capitală culturală a celorlalte orașe care au fost înainte capitale. Și nu trebuie să neglijăm acest aspect. Am putea beneficia de exper experiența celorlalți. Așa că, Doris, vreau să spun că miniștrii 99 nu au ales prea bine când s-au gândit pentru prima dată. Eu știu... Te rog să vorbești în microfon, spune președinta din câte știu, există un schimb de experiență între vechile orașe capitale culturale și cele care depun candidatura acum. Știu că Maastricht, în Olanda, discută acum cu cei din Essen, cu cei de la Tallinn, au uh, vizitat acele orașe și au preluat din experiența colegilor. E o rețea informală, deci totul e informal. Dacă ar fi ceva structurat, dacă ar exista un forum, spre exemplu, care să garanteze un schimb structurat ca în alte rețele, atunci ar fi cu totul altceva. Se practică, da, dar sunt uh, lucruri care rezultă din proprie inițiativă. Bun, spune președinta, deci uh, aviz comisiei, pe viitor se poate schimba ceva. Acum are do cuvântul dom- domnul Correira. Și eu, uh, voleu, intanto... Domnul Scuria, eu vreau să adresez o întrebare. Poate n-am înțeles eu foarte bine procedura. Și domnul Santiago deja a pus întrebarea, dar nu s-a dat un răspuns. Din ce am citit eu în notele care ne-au fost trimise, din 2013, deci practic procedura care va începe în 2013 și va fi valabilă până în anul 2019, statul membru va desemna un oraș. Și atunci, rolul pe care îl avem noi de jucat, fie Parlamentul, fie Uniunea Europeană, deci Comisia, Consiliul, deci, practic, rolul nostru se va limita la mm, înregistrarea deciziei luată de statul membru dacă am putea să facem ceva, poate că ar trebui să ne gândim după, dacă după anul 2019 nu putem să schimbăm procedura și să acordăm instituțiilor europene un rol mai pregnant. Căci dacă nu mă înșel, așa s-a întâmplat uh, și cu patrimoniul european și cu înscrierea operelor în patrimoniul european. Din fiecare stat membru veneau câte două propuneri și apoi un panel de experți hotăra care dintre aceste propuneri puteau să fie reținute în funcție de obiectivele proiectului european. Apoi, vrem să fiu de acord cu președinta noastră, în sensul că putem să extindem puțin acest program. Chiar și acum vedem că Acum statele candidează nu neapărat cu un singur oraș, ci cu o întreagă regiune. Sau uneori sunt propuneri tematice. Pentru că orașul are o anumită particularitate, o anumită specificitate culturală care, eh, pe care o împărtășește cu uh, alte orașe vecine. Deci poate că uh, această idee, de asemenea, ar putea să fie mai bine exploatată din 2019. Dürfen. Dimineața am făcut uh, ce ne e permis să facem. Am acceptat uh, propunerea pentru San Sebastian și Wroclaw. A fost o propunere către juriu. Nu noi suntem exper- experții, nu putem nici să monitorizăm, nici să judecăm, tocmai de-aia există juriul E o activitate procedurală, nimic mai mult, nimic mai puțin. Și trebuie să o facem pentru că e o acțiune comună a noastră a tuturor. Pentru mine e puțin problematic. Mereu am crezut că fiecare stat trebuie să propună cel puțin două orașe, ca să putem alege. Eu nu am înțeles exact ce ai spus. E oarecum nebunesc. Juriul, dacă are o singură propunere, va spune, păi asta nu e nimic. Și ce se întâmplă atunci? S-a întâmplat cu Padras. Și a fost o nebunie. Predecesorul meu, domnul Roca, s-a enervat foarte tare, fiindcă nu a înțeles de ce s-a propus uh, Padras. Și a încercat să îi convingă pe colegii săi din grupul politic să își retragă propunerea. Nu exista nicio altă propunere, a fost imposibil. Așa că noi am vrut două propuneri din fiecare stat. Și revenind acum la Germania, am avut o listă numeroasă cu candidați, vreo 8-10, care au dorit să devină capitale culturale, iar Germania a ales Görlitz și Essen. Germania nu a ales, a ales două orașe doar și jurul a făcut apoi alegerea finală. A fost uh, dificil, a fost oricum foarte dificil să facă, să aleagă cele două orașe, Germania. Deci eu nu știu exact ce se întâmplă. Poate să-mi explice și mie cineva, poate comisia are răspunsul, poate ceilalți. Haideți mai întâi să dăm cuvântul comisiei, Poate învățăm și noi câte ceva pentru la anul. Domnul Suha. Thank you, Madam Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Doriți să răspund la acest punct? Bine, la, pe acest punct atunci. Suntem acum în sistemul care a fost stabilit prin decizia Consiliului și Parlamentului din 2006. Este adevărat că unele state membre au uh, titlul de capitală a culturii începând cu 2013, Cosițe și Marți- Marsilia. Însă selecția deja începuse în 2007, conform noi reguli. Așadar, sunt primele state unde am avut în mod obligatoriu concurență în fiecare stat membru. Concurența, așa cum este stabilită în decizie, este o concurență de jos în sus. Un stat nu vine cu o propunere. Statul este obligat să deschidă solicitările de propuneri cu șase ani înainte de titlu. Există o fază de preselecție care este specificată în mod foarte clar. Este o combinație de juriu național și european și după aceea urmează selecția finală anul următor. Așadar, acest lucru se întâmplă la fel începând cu 2007, uh, inclusiv 2013. V-ați referit la Essen și la Peci. Este vorba de o selecție anterioară. Statele membre, pe bază voluntară, au organizat selecții, cum ar fi Germania, și după aceea uh, supun aceste selecții juriului. Însă, în același an, Peci a avut un, a fost un singur candidat și juriul nu a putut să decidă. De aceea, Parlamentul și Consiliul au decis să existe această concurență obligatorie. Și a existat doar un caz după 2007 în care am avut doar un singur oraș, cazul Belgiei. Însă chiar în acest caz s-a primit doar o singură candidatură la cererea de propuneri și a existat o perioadă de preselecție. Este vorba de un caz din 2007 și în afară de acest caz au existat cel puțin două, două candidaturi în fiecare stat. Uh, în cazul Spaniei am, am avut de a face cu un exemplu extrem, 16 orașe candidate. Până în 2019, regulile sunt stabilite uh, și sunt cele din decizia din 2006. Iar decizia din 2006 spune că fiecare țară să facă cel puțin două propuneri. Am înțeles eu bine? Nu? Nu mai? Atunci am înțeles eu prost. Trebuie să revizuiesc lucrurile. Obligatory. Decizia din 2006 spune că trebuie să existe o concurență obligatorie de jos în sus condusă de către statul membru. Nu există obligație minimă, pentru că dacă există o prevedere de jos în sus, nu se poate introduce o obligație. În cazul Belgiei a existat doar un singur candidat, însă în cazul celorlalte țări au existat cel puțin două uh, orașe, în cazul Spaniei au existat 16. Da, dar revin asupra problemei. Pe plan intern ar trebui să existe o competiție, nu-i așa? Iar la final, dacă există un singur candidat, sigur, e totul absurd, dar, da, dar țara ar trebui să trimită jurului doar două candidaturi sau e suficientă o candidatură? No, country is not making any un stat nu face nicio propunere juriului. Propunerile care sunt de jos în sus sunt depuse juriului combinat eh, european și național. Este vorba de o întâlnire comună a juriilor naționale și europene pentru preselecție înainte și în anul de după selecție. După aceea, acest juriu comun face o propunere pentru un oraș și o trimite Ministerului Culturii al statului membru. Guvernul statului membru are obligația de a propune un oraș Consiliului. Rolul Parlamentului în acest proces este că Parlamentul are dreptul să nominalizeze doi membri ai juriului european și Parlamentul își dă un aviz în legătură cu selecția. Așadar, ă, toate regulile sunt ă, respectate și implementate. Ich bin immer noch so schlau wie vorher. Eu tot n-am înțeles, spune președinta. Poate au înțeles ceilalți. Mm, o să avem un tet-a-tet -tet a tet să mi explicați încă o dată. E simplă întrebarea, nici domnul Fisas n-a priceput. Andreas, spune tu. Poate că vă explic eu pe germană, doamnă președinte. Clar că eu confuzie procedurală aici, pentru că în Germania s-a procedat diferit. A existat o preevaluare în, a candidaturilor în interiorul țării, a existat un, o filtrare, iar acest filtru acum nu mai există. Acum, acele 16 orașe pe care le-am avut și noi în Germania ar putea să candideze cu toatele aici. Asta e diferența. Și mai apoi există etapa de preselecție. Din cele 16, vreo 4, 5, poate chiar numai 2 sunt selecționate pentru a-și profila candidatura într-un an de zile. Ați înțeles acum? Președinta, da, noi am avut o perspectivă diferită, care m-a agitat puțin de dimineață. Santiago, ai înțeles acum și tu? Ai înțeles despre ce e vorba? Deci, încă o dată, pentru toată lumea, orașele care vor să candideze pot să o facă, pot să candideze toate și jurul are minunata sarcină ca din, ce știu eu, 16, 17, 19 orașe să tot aleagă. Deci nu statul. Statul are dreptul de a avea o capitală culturală, dar orașele mai apoi de, își depun singure candidatura la nu la comisie, rectifică președinta, ci în fața dumneavoastră. Bine, e foarte clar acum Comisia. Dorește Comisia să ne vorbească ce se va întâmpla după 2019? Vă rog. Da. Ok, thank you. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că voi clarifica foarte mult ceea ce se va întâmpla după 2019, pentru că nu există o decizie o comisie în acest sens încă. Vă pot spune ceea ce facem și cum decurge procesul. Bineînțeles că apreciez inițiativa de a avea această audiere, pentru că este încă o piesă în mozaicul consultărilor. Ascultăm toate părțile implicate și am avut deja o consultare cu o uh, participare extrem de largă, am avut o audiere publică, în mai, mi se pare în martie, aici la Bruxelles, o de Republică. Avem un raport de evaluare al uh, orașelor actuale după decizia din 2006. Așadar, există o serie întreagă de surse de care ținem cont în timpul deciziei noastre. Ați invitat trei membri ai juriului, aici sunt șapte și suntem în contact permanent. Bineînțeles că monitorizarea încă este în curs. Doamnă președinte, re- revin la întrebarea dumneavoastră pentru că nimeni nu a răspuns, întrebă- a răspuns la întrebarea legată de monitorizare dacă monitorizarea funcționează sau nu. Monitorizarea este un element extrem de important și obligativitatea monitorizării este una extrem de importantă. În ceea ce privește recomandarea uh, juriului, s-a introdus o altă fază de monitorizare informală, așadar după selecționarea orașului și nominalizarea orașului de către Consiliu, are loc prima fază de monitorizare. Așadar, monitorizarea trebuie să fie un element extrem de important și în, uh, într-o propunere viitoare a Comisiei. Bineînțeles că independența juriului este extrem de importantă. În mod sigur vom susține acest principiu și vom propune un juriu european pentru că în uh, uh, avizul nostru, uh, jurul european a dat dovadă și de imparțialitate și de corectitudine. Este vorba așadar de un pilon foarte stabil al uh, procesului și este garant, a fost un garant în cazul fiecărei selecții de până acum Poate o remarcă legată de networking. S-a menționat acest element ca fiind important pentru viitor și aveți dreptate, există o rețea a orașelor, este o rețea informală. Am uh, lansat mai multe uh, invitații. Cu câțiva ani în urmă am invitat aceste rețele informale și le-am invitat, le-am, le-am întrebat dacă vor să aibă ajutor din partea comisiei. Dacă uh, doresc să se formalizeze, să se formalizeze caracterul, caracterul informal. Și de fiecare dată răspunsul a fost că rețeaua se, se vrea să fie informală și nu oficială. De, fie, de cel puțin două ori pe an au loc întâlniri și chiar nu se vrea prezența comisiei, pentru că acolo se vorbesc și despre eșecuri, despre experiențele negative și, bineînțeles, și despre experiențele bune. Comisia nu consideră că trebuie să se implice pentru că în momentul actual procesul decurge bine și pozitiv. În ceea ce privește dimensiunea europeană, Există un paragraf în decizie legat de dimensiunea europeană și sunt de acord cu toți membrii juriului care au ridicat această problemă, însă este foarte dificil să fim expliciți. Uh, în Europa avem orașe mari, orașe mici, state mari și orașe și state mici. Există state din centru și state la periferie, deci Panorama europeană este extrem de diversă. Un, o dimensiune europeană în Tallinn este diferită de o dimensiune europeană în Marsilia. Dacă vrem să stabilim indicatori sau măsuri de cuantificare, trebuie să ne gândim cum putem să fim mai expliciți, însă nu trebuie să exagerăm, pentru că dimensiunea europeană este, extrem, este un element extrem de variabil. Bineînțeles, sunt de acord că nu este vorba doar de numărul de străini care vizitează un anumit oraș. O altă întrebare din partea eurodeputatei s-a referit la impactul economic al capitalelor culturale. Am avut mai multe studii în acest sens, primul publicat în 2005 care a pus accentul doar pe capitaluri culturale. În 2006, studiul cu privire la economia culturii, din care au făcut parte și capitalele. Și în 2010, un studiu legat de creativitate. Și au fost folosite și acolo mai multe capitale. Acolo am avut evaluarea externă obligatorie a orașelor. Și bineînțeles că impactul economic este evaluat și el. De aceea consider că acum Capitala Europeană a Culturii reprezintă o activitate a Uniunii Europene pentru care avem o înțelegere foarte aprofundată în domeniul impactului economic. Ați spus un jur european. Păi ce altceva? Sie haben gesagt, wir müssen eine europäische Ați spus că trebuie să avem un jur european. Niciodată n-am înțeles că am vrea să invităm americani sau asiatici. Sau am înțeles eu greșit. V-ați referit cumva că trebuie să rămânem la un juriu european și dacă da, la ce v-ați referit concret? Ați spus European Jury. We have right now two... Acum avem două tipuri de juriu care conlucrează. Un juriu este european, nominalizat de către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Regiunii, Regiunilor și eu mă refeream la acest juriu european. Aveți trei reprezentanți ai juriului european în fața dumneavoastră și este elementul cel mai important pentru sistem. A... Nu era vorba de un juriu european Uh, spre deosebire de un juriu american, american sau alt, de alt tip. Am vrut să subliniez că dacă tot discutăm despre juriu, e o mică observație. Poate că nu ar fi rău să vă asigurați de faptul că pe viitor în jur ar trebui să fie și alți membri decât britanici sau austrieci. Am transmit un mesaj pozitiv Poate că ar fi util astfel încât să reprezinte întreaga Europa. Președinta. Eu cred că Parlamentul încearcă mereu acest lucru, dar nu avem cum să mulțumim pe toată lumea, să acoperim toate problemele. Poate că ar trebui să indicăm comisiei sau guvernelor faptul că avem nevoie de un spectru mai larg aici, pentru că cultura europeană se referă la cel puțin uh, cele 27 de state membre și cele care vor să intre în Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru faptul că vă reuniți de trei ori pe an în locuri diferite. E foarte bine că se întâmplă acest lucru. Bun, mai am încă o întrebare. Văd că nimeni nu răspunde astăzi la toate întrebările. Cum arată situația după 2019? Eu cred că după 2019 nu putem să ne întoarcem în trecut, să spunem un singur oraș cultural. Că atunci, atunci unui stat îi vine rândul tot la 27 de ani. Deci nu se poate. Cum facem? Vrem să avem din nou două state? vrem să oferim acelor state care sunt pe drumul către integrarea europeană să poată candida, de exemplu, Balcanii Occidentali? Sau nu se vrea asta? Deci gândiți-vă puțin și spuneți-mi ce se întâmplă. În mod sigur, doamnă președinte, toate acestea sunt opțiuni pe care le evaluăm. Nu vom propune un oraș pe an, cel puțin două orașe, după cum se întâmplă acum, chiar mai multe. Așadar, evaluăm și testăm diverse posibilități, un sistem prin rotație, grupuri de state. Uh, totul face parte din evaluarea de impact care va fi publicată ca un document de lucru. Încercăm să găsim cea mai bună propunere. Bineînțeles că ținem cont și de această Așadar, se reflectă felul în care putem ține cont de dimensiunea Uh, statelor europene în viitor. Ne-am gândit foarte mult și la consultările online uh, care se refereau la participarea statelor terțe. Așadar, nu vom ignora aceste voci. Sunteți pe calea cea bună, așadar. Mai sunt alte întrebări, Santiago? Mulțumesc, doamnă președinte. Mă gândeam la sport de de mai multe zile. Așadar, poate că nu reacționez foarte rapid, însă mie, eu nu vreau să fiu obligat să spun da la ceea ce ni se propune fără să ni se dea o explicație. Nu așa se face o alegere, pentru că în momentul în care spunem pur și simplu da, nu mai alegem, este doar o ratificare. Nu îmi place acest sistem. Nu cumva ar trebui să obligăm un stat să prezinte cel puțin două candidaturi sau, dacă nu se poate, să trecem la un alt stat. Dacă se vine cu un oraș pe care trebuie să-l aprobăm, fie că ne place sau nu, acest lucru nu mi se pare corect. Bun, și acum să facem încă o dată împărțeala. Fiecare țară aleasă are dreptul să aibă un oraș capitală culturală. Acel oraș care vrea să devină capitală sau orașele care vor să devină capitală trebuie să depună candidatura nu în capitala propriului stat, ci la comisie sau uh, la juriu. Și juriul alege. Noi și Consiliul participăm în măsura în care trimitem experți acolo. Eu nu sunt expertă și nu am vreme să mă ocup de candidaturi, nici tu, Santiago. Și tocmai de aceea avem dreptul să trimitem doi experți. Iar acești experți, după ce vor fi verificat documentele, vor putea decide care dintre orașele ce candidează din statul X care dintre orașe devine capitala. Noi nu mai putem interveni. Ne va fi prezentată procedura doar. Pot să nici nu o facă, dar e un gest de respect față de noi, fiindcă și noi am trimis doi experți. Și co- nici comisia nu decide singură, nici Consiliul nu decide singur. Juriul decide, iar juriul e format din uh, experți nu din mine sau din tine sau din alții. Așa este, asta e situația. Și nu se va schimba pe viitor. Se va schimba cu siguranță sistemul la un moment dat și cred că e bine că se întâmplă asta, că pot să vină propuneri direct de la orașe, pentru că nu putem să obligăm orașele să își depună candidatura. Din Belgia doar Mons și-a depus candidatura. Nu știu cum e în Luxemburg. Cred că ar fi destul de greu ca în Luxemburg să găsim multe alte orașe. Pentru că Luxemburg deja a spus că că împreună cu țările vecine va face ceva, va lua legătura cu autoritățile regionale, ceea ce e foarte bine. Trebuie să ne gândim puțin cum să organizăm proiectul astfel încât să putem implica țări uh, vecine. Țări învecinate, mă scuzați. In der Kulturhauptstadt eines Landes vorkommen müssen in diesem Jahr. Das ist selbstverständlich. Sonst ist das ganz Bun, deci asta e problema. E clar ce se întâmplă. Trebuie să fim foarte precauți eu cred că dacă această problemă e pe mâinile dumneavoastră, e foarte bine. E o echipă mică, dar eficientă, iar uh, anul viitor, cu siguranță, vom primi o bună propunere, iar cu siguranță în această propunere vor fi reflectate ideile noastre și dacă la anul vom fi mai înțelepți decât acum, atunci cu siguranță vom uh, reveni asupra propunerii și vom, o vom îmbunătăți în continuare. Mulțumesc experților, mulțumesc comisiei. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc foarte mult, spune președinta, și călătorie plăcută înapoi. Și acum trecem la ceva foarte frumos. Bine, și subiectul anterior a fost frumos. Uh, avem un schimb de opinii cu Matthew Sherman, Constantinos Natantinos și José Daniel Tormo Martinez, câștigătorii premiului pentru tineret Charlemagne 2011. Acest premiu a fost creat în 2008, nu are o istorie foarte lungă, poate că ne pot uh, spune invitații noștri câte ceva, nu o să mai lungesc, fiindcă nu mai avem atâția eurodeputați în sală, dar avem oricum uh, colaboratorii de față care ne ascultă. Noi suntem aici pentru a vă asculta, așa că v-aș ruga pe rând să interveniți. Și mai întâi locul 3, José Daniel Tormo Martinez, să ne spuneți ce ați, realiz- ce ați realizat frumos, succint aveți o prezentare în PowerPoint sau ceva să ne arătați? Haben Sie nachher auch was? Do you have also something on the to show? Ja? Da, setzt euch doch da vorne hin. Come here. Uh, just to tell you how, how, how we did it. Uh, in 2011... To... Bun. În 2011, uh, 245 de proiecte din 27 de state membre au fost depuse. Fiecare proiect a fost analizat într-o procedură de selecție în două etape. Fiecare proces a fost uh, uh, analizat de un jur național, format din cel puțin doi eurodeputați și un reprezentant al unei organizații pentru tineret naționale, iar cei 27 de câștigători au fost uh, aleși, uh, a fost judecați de un juriu uh, condus de domnul Buzek și alți uh, reprezentanți ai Fundației Charlemagne. Iar acest juriu i-a ales pe primii trei câștigători și acum dăm cuvântul locului 3, um, José Daniel Tormo Martinez din Spania. You have the floor. Come on. Bien, eh, hablaré en español porque am să vorbesc în limba spaniolă pentru că sunt convins că interpreții din această sală sunt foarte competenți și de aceea am încredere în aptitudinile lor. Mai întâi vreau să mulțumesc acestei comisii pentru oportunitatea care mi este acordată de a explica motivul pentru care mi-a fost uh, acordat premiul Fundației Charlemagne. Vin să vă explic un proiect care este unul teatral, unul european și unul în același timp Erasmus. Așa cum știți, mai multe milioane de studenți europeni reușesc, datorită programului Erasmus, să petreacă o parte din curriculumul lor universitar într-o altă țară și într-o altă universitate. Eu vin din Valencia, o, un oraș în care mai mult de 6.000 de studenți vin în, cu un schimb Erasmus în fiecare an. Și Generația Erasmus este convinsă că Europa are cu adevărat un sens. Și aș vrea să vă vorbesc despre un proiect cultural al cărui scop este să uh, profite de diversitatea culturală și același timp de uh, ceea ce ne unește. Noi am dorit să folosim potențialul creativ al studenților. Uh, și vrem să le sprijinim uh, participarea la viața culturală. Atunci când a început programul Erasmus, toată lumea s-a gândit că va fi un simplu uh, program de schimburi universitare. Aș petrece un an de, din viața lor de student într-o altă țară, le permitea să învețe o altă limbă sau să-și aprofundeze cunoștințele se vină în contact cu o altă cultură, dar de fapt nu ne imaginam pe atunci că în aceste orașe în care veneau studenți străini s-ar crea mici comunități culturale, internaționale și aceste comunități erau de fiecare dată cu puse din studenții veniți în schimbul Erasmus în funcție de limba vorbită sau de naționalitate. Unii spuneau că uh, existența acestor comunități uh, uh, nu era binevenită pentru că scopul schimbului Erasmus era, din potrivă, integrarea într-o altă țară, într-o altă cultură. Totuși, studenții în țările uh, gazdă participă la viața facultății, participă la proiectele culturale și apoi ei înșiși devin adevărați ambasadori ai programului Erasmus și nu putem spune că refuză să învețe limba. Și oricum ei au această prezentă în minte tot timpul ideea că e vorba despre un sejur scurt de maxim un an. Și atunci cum putem să facem pentru a, a profita la maxim de acest an, ei bine, cel mai simplu este să îi cunoaștem și pe ceilalți studenți care sunt într-un schimb Erasmus, pentru că ne confruntăm cu aceleași dificultăți. Și noi am considerat că era păcat că universitățile gazdă nu profitau de pe urma existenței acestor comunități de studenți străini veniți în schimb Erasmus. Și de asemenea ne-a părut rău că universitățile nu profitau de pe urma uh, diversității culturale a acestor comunități. În urmă cu trei ani de zile, Teatrul Valencia a lansat un program de teatru uh, la facultate și astfel am ajuns să creăm acest proiect Erasmus in Network, Erasmus în rețea. Sediul acestui proiect este tocmai Universitatea din Valencia și îi implicăm pe studenții veniți în schimb Erasmus, îi implicăm în crearea de spectacole de teatru. Noi le permitem să își exercite uh, talentul în mai multe discipline artistice, nu numai teatrul. Și astfel putem să Uh, fructificăm și mai mult acest schimb de studenți între universități. Este un adevărat spațiu european de schimburi culturale care favorizează uh, schimbul între persoane. Cum spuneam, acest proiect este vechi de trei ani, dar a fost lansat concret în urmă cu doi ani și s-a bucurat de un mare succes. Am să vă explic de ce am preferat teatrul și de ce am organizat cursul de teatru la Universitatea din Valencia. În fiecare an începem cu teatrul, deoarece studenții europeni timp de un an de zile muncesc din greu pentru a obține un rezultat, rezultat satisfăcător. Și teatrul permite reunirea tuturor disciplinelor artistice pentru un spectacol care să aibă loc la sfârșitul anului. Uh, um, a cânta la un instrument, uh, a cânta cu propria-ți voce, atunci când faci pictură, design, scenografie și așa mai departe, ei bine, poți să te exprimi participând la acest spectacol de teatru. Și noi profităm de pe urma diferențelor. Atunci când ești student Erasmus, aduci cu tine propriul bagaj cultural și apoi uh, Uh, vii în contact cu o altă literatură și deseori acești studenți uh, vorbesc despre spectacolul la care au participat în universitatea lor de acasă. Numai puțin de 200 de studenți Erasmus și, în general, din Universitatea de la Valencia vin și se prezintă în fiecare an, dar noi suntem 20 de studenți în total până la urmă, mă scuzați, selecționăm 20 de studenți în total până la urmă uh, și îi împărțim în mai multe ateliere. Până acum, Universitatea de, uh, din Valencia a finanțat uh, cursurile de teatru și a plătit un, <clears throat> un profesor de limbi străine și un profesor de teatru care se ocupă de animarea acestui atelier. Atelierele de teatru pe care le animăm noi au două uh, uh, părți. O primă parte care durează din toamnă până în luna februarie anului de următor și apoi este prezentat un spectacol și apoi o a doua uh, parte din februarie până în iunie. Alegem în general opere din repertorul teatral, teatral contemporan european. Spectacolele sunt programate mai multe zile la rând și sunt deschise publicului larg. Vedeți aici imagini din primul spectacol pe care l-am pus în scenă și au participat studenți din 16 țări diferite. Și Aici sunt imagini de la spectacolul din anul școlar precedent. Noi ne-am dorit tot timpul să avem un spectacol la sfârșitul anului școlar, unde să prezentăm uh, uh, publicului larg cât de mult am muncit studenții și am reușit să facem acest uh, lucru în ultimii doi ani și deseori uh, spectacolul nostru a plecat în turneu. Deseori am reușit să îl prezentăm în numai puțin de 40 de orașe mai mari sau mai mici sau de sate din Spania și am fost invitați și la uh, festivaluri. Și cum vă spuneam, am putut să prezentăm munca acestor studenți din 15 țări diferite în fața mai mult de 40.000 de spectatori. Am fost inclusiv invitați să ne prezentăm spectacolul în închisori și în teatre din mai multe orașe. Vedeți aici imagini de la un spectacol în aer liber uh, în cadrul unui festival medieval european și acesta este spectacolul de anul trecut care a fost finanțat de către stat și care apoi de asemenea a participat la festivaluri și a fost, uh, am fost invitați să uh, Um, jucăm acest spectacol și în um, închisori. Și au participat studenți din Italia, din Grecia, din Bulgaria și așa mai departe. În plus de acest spectacol, studenții înșiși au alte inițiative artistice pe parcursul anului școlar. Avem, de fapt, în total 200 de membri și uh, mai mu- mult de marea lor parte, 120 sau mai mult, sunt studenți Erasmus și ei uh, participă la uh, festivaluri, organizează spectacole uh, stradale. Studenții europeni au putut astfel să își manifeste îngrijorarea față de uh, evoluțiile recente din Europa. Există și o orchestră, o expoziție de fotografii. Pentru noi Lucrul cel mai important este că ne-am extins și în alte universități din Europa, la Clermont-Ferrand și la Mar Marburg și am vrut să lansăm ă, acest ă, proiect și la Granada, la Cracovia, la Bologna și la Copenhaga. Cu ajutorul autorităților spaniole ne dorim ca acest ă, proiect să se dezvolte peste tot în Europa. Deci pe 29 și 30 martie am organizat o întâlnire la Valencia pentru că ne-am dorit să existe o rețea europeană de uh, teatre Erasmus și am vrea să le permitem și colegilor să profite de experiența noastră, colegilor din alte universități. Scena Erasmus ne-a permis să profităm, deci, de diversitatea culturală a tinerilor studenți uh, uh, europeni veniți în schimburi Erasmus. Și ne dorim să consolidăm acest schimb de studenți între universitățile din Europa. Ar exista astfel posibilitatea de a se face un pas în plus în timpul uh, anului Erasmus. Cred că muzica, uh, teatrul, vor permite o mai bună integrare europeană, căci studenții au dovedit cu vârf și îndesat că exista o artă europeană, o cultură europeană și că ei erau principalii săi exponenți. Studenții Erasmus vor permite construirea unei Europe culturale, a unei Europe a persoanelor, care ar trebui să fie vizibilă în toate țările și în toate orașele. O Europa pozitivă care poate va permite să uh, uităm această Europa a piețelor și a monedei unice aflate în criză și care deocamdată nu ne-au adus prea multe soluții. Și sperăm să ne bucurăm și în viitor de sprijinul dumneavoastră și a instituțiilor europene în general. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Martinez. Cred că este minunat ceea ce faceți și vă urez uh, mult succes pe viitor și multe, mulți doritori uh, în alte universități europene pentru a face parte din rețeaua dumneavoastră. Și în momente de criză, mai mult ca niciodată, avem nevoie de asemenea luminițe la capătul tunelului, precum uh, proiectul dumneavoastră. Vă mulțumim frumos și vă rugăm să continuați. Acum dau cuvântul lui Constantinos Tantinos, care a obținut locul 2. Acest uh, proiect s-a născut la Berlin. From uh, five different uh, European countries decided to Bal Balcanii dincolo de frontiere a fost creat pentru că ne doream să schimbăm ideile și mentalitățile oamenilor despre Balcan. Pentru un festival care să fie și un punct de întâlnire pentru tineretul din regiune. Suntem nouă tineri care venim din diverse state din sud-estul Europei, în special din Balcanii Occidentali, pe care îi cunoașteți, doamna Pac. Obiectivul nostru acum este să genereze cooperare între tineri și să uh, susțină cooperarea în regiune, prin imagine și sunet. Vrem să uh, susținem uh, gândirea pozitivă în cadrul tinerilor în al doilea rând, încercăm să unificăm tineretul din regiune, promovând, promovând mobilitatea tinerilor și interacțiunile. De aceea, nu invităm doar tinerii să se implice în activitățile noastre, ci îi încurajăm să organizeze inițiative locale. În ultimul rând, trebuie să promovăm cooperare și dialog pentru un viitor mai bun. Organizația Balcani peste frontiere Uh, este un forum de exprimare pentru tineri. Am av- există probleme în acest sens și o fundație pentru a promova talentul și creativitatea. Obținem obiectivele noastre în patru feluri, după cum vedeți în prezentare, prin festivalul de film, uh, prin seminarii, ateliere și rețeaua uh, noastră. Folosim în special imaginea și sunetul activitatea noastră principală este festivalul organizat în fiecare an într-un alt oraș. În 2010 a fost în Belgrad cu tema cooperarea în Balcani. În 2011 va fi, a fost în, la, la Atena cu tema cui este teamă de criză și tema pentru 2012 va fi multilingvismul și comunicarea în orașul Tirana, unde vă invităm. Însă, nu este vorba doar de un festival. Succesul festivalului ne-a determinat să ne implicăm și în alte activități, pe, activități pentru a uh, da curs obiectivele, obiectivelor noastre. Am creat uh, seminarii academice, în special pentru studenții din primii ani ai universităților, pentru că am văzut că aceștia uneori nu cunosc statele vecine. De asemenea, vorbim despre subiecte regionale și proiectăm scurtmetraje eh, produse la ateliere sau proiectate în timpul festivalului. Eh, facem și ateliere eh, și este important să creăm împreună este important ca Uh, tinerii să se întâlnească și să se uh, și să schimb, fac, facă un schimb de opinie. Am avut trei asemenea ateliere în aprilie, mai, iunie, la Scopie, Tirana și Atena în acest an. Am discutat despre criză uh, și acestea au fost ateliere de film. După cum am văzut, rețeaua este foarte importantă am creat o rețea interbalcanică uh, ce se extinde din ce în ce mai mult în regiune și încercăm să implicăm cât mai mulți tineri din zonă. De aceea am creat conceptul ambasadorilor BBB care ne reprezintă și încercăm să acordăm un cadru pentru a învăța și pentru a ne face prieteni. După cum spunea Max Müller, cel care știe doar pe cineva, nu cunoaște pe nimeni. Suntem prezenți și pe Facebook și pe alte mass media sociale și vă mulțumim foarte mult pentru invitația de a veni aici. Vă mulțumim. Este foarte clar că sunteți pe Facebook și pe rețelele sociale și trebuie să continuați. Este și aceasta o idee foarte bună și uh, mi-a plăcut pentru că mă implic și eu foarte mult în sudul Europei. Și acum primul câștigător care vine din Regatul Unit, cea mai european, cel mai european stat. Domnule Sherman, aveți cuvântul. Mulțumesc, voi vorbi în engleză și îmi cer scuze interpreților. Europe and Me este un, o revistă online creată pentru, de către tineri pentru tineri, uh, condusă uh, în mod voluntar. Vrem ca Europa să fie mai personală, pentru că dacă Europa este identificată doar cu politicile de la Bruxelles, europenii nu se, va, nu se vor identifica niciodată cu ea. Această revistă, care este publicată trimestrial, uh, are și forumuri online și ateliere. Avem uh, editori din mai multe țări și peste 100 de autori. Am, aducem o viziune transnațională care se vede pe site-ul nostru internet. Astăzi vreau să vă vorbesc despre cum va arăta Europa, uh, cum va arăta revista noastră peste câțiva ani. Va fi o, o abordare transnațională. Articolele noastre nu țin de interesele naționale. Noi discutăm despre cum se afectea, cum îi afectează pe cetățeni temele pe care le discutăm. Noi este, Europa nu ține de instituții, ci de o mentalitate și am văzut că există programe de succes, cum ar fi Teach First. Și de aceea încercăm să creăm legături cu mass media pentru a uh, forma uh, tineri ziariști care după aceea se întorc la mass media, mass media centrale, pentru a crea un adevărat spațiu public. peste 2 ani, ehm, revista noastră va avea unul sau doi angajați permanenți. În ultimele luni am început eh, acest proces prin angajarea unui, prin eh, serviciile unui voluntar. Vrem să trecem de la un proiect care a câștigat eh, premiul Charlemagne pentru tineret spre un program de formare pentru jurnalism european. După cum vedeți în designul nostru, individul este în centru, în centrul preocupării noastre. Individul este uh, creierul, inima este sentimentul european, diafragma reprezintă distracția, mai există și nivelul copiilor și după aceea picioarele. Abordăm totul din această perspectivă. La începutul anului, în 2011, am început uh, secțiunea mea al șaselea simț, unde vrem să discutăm despre abordarea transnațională uh, legată de uh, Europa. Avem un articol despre alegerile din Polonia, însă se vorbește despre felul în care Europa influențează Uh, alegerile din Polonia și felul în care alegerile din Polonia influențează restul Europei. Pe lângă revistă avem trei pro- programe majore pe, despre care vreau să vă vorbesc în contextul Marelui Plan. În primul rând, atelierele. În ian- ianuarie am organizat un atelier în uh, coordonare cu uh, un institut pentru a, a forma tineri ziariști. Am avut o, un concurs um, bazat pe eseuri despre Europa. Am discutat ce reprezintă Europa transnațională și ce înseamnă Europa pentru noi. În decembrie, mulțumită Alianț și altor sponsori, am uh, avut un atelier cu tema Vorbiți limba europeană. Am uh, vorbit despre Europa din punct de vedere lingvistic, culinar și al credințelor. Am avut și participanți din România pentru prima dată. Am avut 650 de uh, cereri pentru 25 de locuri. Astfel, revista noastră s-a transformat într-o platformă unde tinerii europeni pot să dezbată, pot să discute și să se simtă atașați de Europa. Am avut o, și o nouă inițiativă de a dezbate despre Europa și de a asculta vocea tinerilor europeni. La stânga aveți, aveți pe Adrian, care a scris un articol de cercetare. Uh, cel mai mare proiect al nostru s-a terminat uh, săptămâna trecută în colaborare cu uh, Ministerul de Externe german uh, și am fă, și constă într-un uh, sondaj al a, 3, a 6500 de tineri europeni în legătură cu Europa. Așadar, 6500 de europeni au de europeni tineri au uh, completat acest sondaj. Vă voi arăta două rezultate preliminare. Uh, sub formă de grafic pentru a vedea ceea ce ne dorim. Prima întrebare. Vă simțiți informate în legătură cu deciziile europene? După cum vedeți, mai mulți au spus nu decât da. Mai interesant este și motivul dat de acestea, dacă nu de ce nu, și se vede acolo foarte clar că mass media nu explică aceste decizii. Aceasta a fost cauza principală evocată de către tine. Și asta facem noi cel mai bine, facem ca problemele europene să devină personale. Este vorba de probleme transnaționale, pentru care nu există deocamdată un cadru. Doi reprezentanți de la European Me am fost lângă uh, ministrii uh, de externe polonezi Bineînțeles că nu puteam să facem toate aceste lucruri singuri. Am uh, colaborat cu diverse instituții și grupuri. Avem uh, parteneri oficiali um, în mass media, în uh, Germania. După cum a spus domnul președinte Buzek, abordarea Europei trebuie să fie ca Europa să devină o idee atrăgătoare. Atunci când ne îndreptăm spre naționalism și teamă, Europa nu trebuie să fie asociată doar cu politica și cu birocrația, ci și cu uh, următoarea generație de europeni. De aceea vrem ca Europa să fie mai personală și să formăm o nouă generație de ziariști transnaționali. Doar așa putem să facem să existe un spațiu uh, transeuropean. Noi vrem să ducem dezbaterea europeană la nivelul următor, să îi angajăm pe europeni și să dăm o formare pentru viață, pentru ca Europa să fie inclusivă, personală și transnațională pe întregul continent. În numele autorilor și editorilor Europe Mi, vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim foarte mult, domnule Sherman. A fost uh, o prezentare impresionantă. Sper uh, să aveți uh, mulți, să avem un public vast în Regatul Unit, în special acolo. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. A fost extrem de util. Avem nevoie de oameni ca voi și ca, de oameni ca prietenii voștri sau ca și colegii voștri care nu au fost aleși. Nu ați primit sume consistente, dar aveți niște bani în plus să-i utilizați uh, în proiecte bune. Iată, avem un, o persoană de la Verzi și patru membri PP aici. V-am spus asta ca să știți și voi cum merge treaba. Restul sunt asistenți uh, din diferite grupuri politice. Mulțumesc! renunț la engleza mea de uh, Esperanto, vă urez în germană călătorie plăcută înapoi de oriunde ați fi venit. Și trecem la punctul 13. Deciziile coordonatorilor au fost aprobate. La 14 chestiuni diverse nu există. Avem următoarele reuniuni, 22-23 noiembrie. Mulțumesc interpreților și le urez o seară plăcută. La revedere!